Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Turcia, declarațiile Consiliului și ale Comisiei, în primul rând, îi dau cuvântul domnului ministru. Mulțumesc. Onorați eurodeputați, în numele președinției doresc să mulțumesc uh, Consiliului și în uh, de mod deosebit domnului Uman Reuter pentru munca sa. Rezoluția subliniază o serie de puncte și de preocupări care sunt semnificative și sosește într-un moment foarte potrivit în istoria relațiilor între Uniunea Europeană și Turcia. Se sublinează importanța relațiilor între Turcia și Uniunea Europeană. Turcia este pentru Uniunea Europeană o țară candidat și un o țară cu o uh, economie foarte uh, dinamică. Negocierile de aderare bazate pe condiționalitățile cunoscute vor oferi Turciei posibilitatea de a ajunge la un nivel de croazieră. De aceea salutăm uh, politica regională și coordonarea Uh, care a fost deschisă anul uh, trecut. Inițiativa Uniunii Europene este un catalizator, dar trebuie respectate drepturile omului și drepturile fundamentale. Consiliul ajută în continuare Turcia la îndeplinirea reformelor în această țară, vechează uh, să existe uh, pârghile necesare pentru atingerea unui uh, echilibru. Se urmărește statul drept, de drept, de calitatea. E vorba aici și de uh, drepturile celor care aparțin minorităților naționale. Realizarea reformelor pe criterii europene constituie o problemă cheie în această situație. Consiliul ia notă de o o societate civilă care uh, s-a înfiripat în Turcia, care trebuie susținută pentru a juca un rol uh, eficient. De asemenea, salutăm și alte evoluții pozitive din Turcia, printre care aș menționa crearea și funcționarea uh, unor uh, instituții, cum este cea a ombudsman, ombudsmanului, Autoritatea Națională privind drepturile omului. Au fost uh, adoptate măsuri în ceea ce privește drepturile femeilor, egalitatea între femei și bărbați. Totuși, sunt necesare eforturi în continuare atunci când e vorba de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în uh, Turcia, în ceea ce privește legislația și punerea în aplicare a reglementărilor existente. Și asta include libertatea de exprimare, uh, libertățile religioase, libertatea de întrunire și libertatea de utilizare a bunurilor recursul uh, la uh, violență din partea poliției împotriva demonstranților trebuie să fie ținut sub control. Nu trebuie restricționată libertatea uh, presei. Au fost multe uh, sentințe împotriva scritorilor, jurnaliștilor, acelor care susțin și apără drepturile omului. Există uh, Uh, interziceri a unor site-uri pe internet care sunt disproporționate. Toate acestea sunt chestiuni care sunt o sursă de îngrijorare serioasă. Dați-mi voie să subliniez că problemele care generează uh, îngrijorare în uh, Uniunea Europeană au fost prezentate primului ministru Erdogan atunci când s-a întâlnit cu președinții Schulz, uh, Van Rompuy și Barroso. Președinții Van Rompuy și Barroso au menționat evenimentele recente din Turcia și au transmis un mesaj clar, coerent uh, primului ministru Erdogan în legătură cu îngrijorările Uniunii Europene cu privire la respectarea principiului separației uh, puterilor în special uh, a puterii judecătorești și necesitatea de a avea o, o poliție judiciară uh, funcțională. În această întâlnire s-a subliniat că în calitate de candidat Turcia a subscris criteriilor de aderare și este important să nu dea înapoi. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile judiciare pot să funcționeze în condiții de imparțialitate și în condiții de transparență. Ne așteptăm ca Turcia să facă eforturi pentru a garanta îndeplinirea în totalitate a criteriilor de la Copenhaga aceste criterii, în afara faptului că sunt o condiție sine qua non uh, a procedurii, vor fi în avantajul uh, Turciei și vor uh, îndeplini așteptările cetățenilor turci. Aș dori să menționez pe scurt ceea ce se întâmplă în relația UE-Turcia în alte sectoare. Salutăm semnarea tratatului de readmisie anul trecut. Ne așteptăm uh, ca uh, Turcia să-l pună în aplicare pe deplin. Uh, regimul vizelor depinde de performanța Turciei în acest domeniu și depinde de punerea în aplicare corectă a cerințelor care fac parte din foaia de parcurs elaborată de Consiliu. dat fiind că Turcia este o țară uh, cheie, o țară de tranzit cheie pentru uh, activități ilegale, un uh, acord bilateral în ceea ce privește readmisia constituie în continuare o prioritate. De aceea, adoptarea legii privind străinii și protecția internațională constituie un pas semnificativ înainte în ceea ce privește politica de emigrație și azilul. Concluziile anterioare ale uh, Consiliului European au arătat că Turcia trebuie să se angajeze fără echivoc să uh, Uh, aibă relații bune, relații de vecinătate cu celelalte țări și să respecte angajamentele pe care le-a semnat. Ne așteptăm ca Turcia să uh, evite recurgerea la orice amenințare împotriva oricărui stat, oricărui stat să nu afecteze relațiile de bună vecinătate. Trebuie să respectăm dreptul suveran al statelor membre și aceasta include și acorduri bilaterale și exploatarea surselor de energie, exploatarea altor resurse. Trebuie să includem și tratatul privind uh, legea maritimă internațională, dreptul mării. Regretăm faptul că Turcia, în ciuda semnăturilor uh, sale, nu pune în aplicare protocolul uh, adițional la acordul de aderare, uh, la fel cu toate statele membre. Un aspect pozitiv este faptul că salutăm redeschiderea uh, convorbirilor pentru o soluție pașnică în problema cipriotă. S-a ținut cont de rezoluțiile Consiliului de Securitate și uh, de principiile Uniunii Europene. Ne așteptăm ca Turcia să susțină activ aceste negocieri și să-și exprime angajamentele în ceea ce privește o rezolvare generală care este extrem de importantă, președinta. Mulțumesc. Are cuvântul domnul comisar. Doamnă președinte, stimați deputați, domnule ministru, mă bucur să vă văd. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Oman Reuten pentru calitatea raportului său și pentru contribuția continuă la relațiile Uniunea Europeană-Turcia în ultimii șapte ani. A fost o plăcere să lucrez cu dumneavoastră, doamnă. Relațiile UE-Turcia se bazează pe unele elemente strategice. Aderarea este una dintre ele, dar sunt și altele care devin din ce în ce mai importante. De exemplu, uh, dialogul nostru pe, pe politică externă, relațiile comerciale, cooperarea în ceea ce privește mobilitatea și migrația și dialogul nostru pe aspecte energetice. Sunt alte dimensiuni, aspecte care fac Turcia o țară foarte specială pentru Uniunea Europeană. În ultimul an au existat evoluții pozitive, dar și motive de îngrijorări. În ceea ce privește aspectele pozitive, am deschis uh, negocierile uh, de aderare pe uh, capitolul politici, primul capitol deschis de trei ani de zile am uh, lansat și dialogul referitor la liberalizarea vizelor. În plus, am lansat evaluarea Uniunii Vamale pentru a evalua uh, punctele forte și punctele slabe pentru a beneficia și mai mult de pe urma relațiilor comerciale uh, existente. Un raport al Băncii Mondiale va fi prezentat Comisiei INTA pe 20 martie. Uniunea Europeană și Turcia au continuat să ducă un dialog uh, intens pe aspecte de politică externă. Și nu în ultimul rând, Turcia a jucat un rol esențial în uh, reluarea discuțiilor uh, referitoare la Cipru. Din păcate însă au existat și motive de îngrijorare. Ele uh, s-au um, referit mai ales la răspunsul guvernului la uh, acuzațiile recente de corupție și, adoptarea de, și la adoptarea de legislație care afectează funcționarea sistemului uh, judiciar și uh, ex, libertatea de exprimare. Mi-am exprimat îngrijorarea în mod public, dar și omologilor mei uh, turci, uh, ministrului afacerilor externe, dar și ministrului pentru afaceri europene. Vă vom ține la curent referitor la aceste uh, evoluții în următorul raport de progres din octombrie. Intenționez să continui și să aprofundez un dialog uh, răbdător și sincer, dar hotărât cu Turcia în ceea ce privește statul de drept și libertățile fundamentale. Însă, pe lângă asta, trebuie să schimbăm modul în care cooperăm pentru a ne asigura că evoluțiile în diferitele domenii politice merg în direcția cea bună. Trebuie să cooperăm mai bine înainte uh, să se prevadă legislație. Comisia va, îi va aborda pe omologii turci pe această bază în, următorii, în următoarele săptămâni pentru a ne asigura că uh, avem o înțelegere comună a uh, principiilor uh, noastre de cooperare. Este singurul mod prin care Uniunea Europeană poate încuraja reforme în Turcia și prin care îi poate sprijini pe toți cei din această țară care solicită mai multă libertate și democrație. În același timp, voi continua să fac apel la Consiliu să formuleze în sfârșit o foaie de parcurs sau, dacă preferați, uh, standarde uh, deschise pentru uh, capitolul 23 în negocierile de aderare. Asta este ceea ce Turcia a solicitat, deci să îi credem și să începem un dialog constructiv pentru a obține rezultate pe aceste subiecte cât se poate de importante. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar Füle. Acum, în numele PPE, doamna Oman Reuten. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru complimentele primite, dar nu am lucrat singură la acest raport, am lucrat alături de colegii mei și întotdeauna am încercat să mă asigur că dezbaterile Parlamentului European privind rapoartele de progres reprezintă o, o platformă a dialogului despre Turcia și încercarea de a avea, de ca Turcia să aibă un raport uh, just uh, și echilibrat. Asta am încercat, domnul președinte, și sper că am reușit acest lucru cu um, acest cel mai recent raport. Este important uh, ca Uniunea Europeană să aibă relații bune cu Turcia, bineînțeles. Fiindcă, pur și simplu, fiindcă Turcia este partener strategic pentru noi într-o regiune care este foarte tulbure. În 2005, Turcia s-a angajat pe calea reformelor. Nu a trebuit să le facă asta pentru noi, ci pentru proprii ei cetățeni. Și au avut, uh, s-au făcut reforme în ultimii ani. Însă acum mă îngrijorează um, asemenea domnului ministru și asupra comisiei. Mă îngrijorează uh, evenimentele uh, din jurul protestelor din Parcul Daisy și acum iată a murit un uh, adolescent de 15 ani uh, din cauza unei bombe lacrimogen. Și aș dori să-mi exprim aici condoleanțe familiei sale. Și nu numai aceste evenimente mă îngrijorează, ci și uh, evenimentele din 17 decembrie. În rapoartele noastre criticăm aceste evoluții îngrijorătoare. Turcia și-a asumat un angajament cu Uniunea Europeană, iar la bază se dea ideea faptului că Turcia este un stat de drept, iar asta înseamnă o justiție independentă și uh, imparțială. Nu putem să permitem uh, inexistența separării puterilor în stat. Trebuie să se protejeze libertatea de exprimare, liber, să se ocrotească justiția. Toate aceste lucruri sunt în joc acum. Fiindcă când vine vorba de ocrotirea acestor uh, lucruri foarte importante, până în luna decembrie credeam că se, iau, se fac reforme pentru a garanta independența și imparțialitatea justiției. Acum însă avem îngrijorări foarte mari. Acum dorim să asistăm la un dialog constructiv, serios, pe, pe marginea acestui subiect, nu numai concentrat pe lucrurile care s-au întreprins în trecut, ci concentrat pe viitor. Uniunea Europeană se întemeiază pe valori și principii care pe urma cărora ar avea de câștigat și cetățenii turci. Mulțumesc, care cuvântul domnul Obiols. Mulțumesc, doamnă. În primul rând, ca raportor din umbră la acest raport, să spun că mă bucură felul în care au decurs negocierile și acordul care a luat naștere în urma acestor negocieri. Este un uh, raport echilibrat, unul pozitiv, uh, face sugestii în legătură cu modul în care uh, dorim ca Turcia să evolueze în viitor și cum să evolueze relații între Uniunea Europeană și Turcia. Dar, desigur, nu pot să-mi exprim acea satisfacție atunci când privesc și văd care este situația în Turcia. Anul la care se referă acest raport nu poate să fie evaluat în mod pozitiv. De pildă, în Getty Park au fost demonstrații ale societății civile care au fost reprimate cu violență. Astăzi se marchează moartea lui Ban, un adolescent care a murit după 9 luni de boală și cred că acest lucru confirmă dorința noastră ca astfel de evenimente să nu se mai repete. Uh, guvernul s-a aflat deseori într-o poziție delicată, miniștrii au fost uh, um, demiși în urma scandalurilor. Există în continuare uh, probleme pe care media le dezvăluiește și nu există certitudine în legătură cu uh, viitorul pe termen apropiat. Ceea ce se va întâmpla în următoarele luni, alegerile municipale vor uh, uh, modela acest viitor, însă eu nu pot să îl prezic. Cred că este mai bine să fim precauți, să confirmăm acordurile noastre uh, și acordurile noastre, să încurajăm o relație bună și să criticăm lucrurile pe baza faptelor, uh, nu a părerilor personale. Președinta, vă rog să respectați timpul de intervenție. Colegul Lamstorf, numele va la cuvântul. Ähm, mulțumesc, președinte. Turcia este un uh, vecin important, este o țară um, mare, mândră. În întreaga dezbatere referitoare la aderare, pentru noi niciodată nu a jucat un rol problema religiei și îi mulțumesc raportoarei că întotdeauna în uh, cooperare am uh, reușit să, co- am reușit să menținem asta un principiu politic. Ce este important pentru noi însă sunt libertățile. Și libertatea este uh, amenințată în Turcia. Libertatea preței, presei. Sunt mai mulți jurnaliști în închisoare în Turcia decât în uh, China sau în Iran. Um, la nivelul internetului uh, există o amenințare că se poate închide Twitter sau YouTube pentru că circulă lucruri care nu convin autorităților. YouTube a fost deja închis odată este vorba uh, în plus de um, precepte religioase care sunt impuse și care uh, um, împiedică libertatea uh, oamenilor la nivel zilnic. În plus, justiția odată s-a um, s-a exprimat împotriva corupției, dar asta a dus la consecințe grave. Uh, iar uh, acum reforma Constituției uh, chiar ne, ne, ne îngrijorează. Trebuie să cooperăm cu Turcia. Este un vecin important, o țară mândră. Trebuie să cooperăm la nivel comercial, la nivelul politicii externe. Este de admirat ce face Turcia pentru refugiații sirieni. Însă procesul de aderare, care a început în 2005, dar care nu progresează, și care pare să fi înrăutățit mai degrabă um, relațiile cu Uniunea Europeană decât să, să le fi îmbunătățit. Trebuie să suspendăm aceste uh, negocieri de aderare până când justiția și libertățile nu vor fi um, respectate. Vă mulțumesc. Aveți o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați? Mulțumesc pentru că ați acceptat întrebarea. Domnule Lambsdorff, V-ați referit la libertăți în discursul, discursul dumneavoastră. Dacă Turcia ar obține libera circulație, care este numărul estimat al cetățenilor turci care vor emigra din Turcia înspre Germania, înspre uh, Europa de Nord, de exemplu, Germania și Regatul Unit? pot să vă spun că există estimări că populația Turciei în 2025 va fi de 90 de milioane. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Ich äh, eine schlechte... Mulțumesc, stimate coleg. Am o veste proastă pentru dumneavoastră. Nu am globul de cristal cu mine astăzi. Deci nu pot să vă spun câți turci își vor dori să vină în Europa în 2025. Dar nici nu este relevant. Ceea ce putem să facem în mod practic este să îmbunătățim condițiile de călătorie pentru studenți, pentru oameni de afaceri, să eliminăm această procedură umilitoare uh, de obținere a vizei uh, care, pe care trebuie să o suporte atâția cetățeni uh, turci la consulatele noastre. Uh, bineînțeles, noi avem probleme cu uh, măsurile luate de regim, dar cetățenii uh, sunt bineveniți la noi. Vă mulțumim, doamna Keller. Evenimentele recente legate de scandalurile de corupție ne arată cât de important este să avem un proces de aderare credibil. Dacă statele membre, statele membre dacă, dacă n-ar respinge uh, statele membre aderarea Turciei, indiferent ce se întâmplă, am avea mai o pârghie a negocierilor mai uh, puternică și, uh, uite, acum, de pildă, poate nu ne-am fi confruntat cu aceleași, cu aceleași probleme privind independența justiției și nu putem, nu putem să amenințăm cu oprirea unui proces de negociere care, de fapt, nici nu are loc. Dar uh, noi nu ne-am arătat fermi în ceea ce privește drepturile omului Cine am exportat uh, probleme legate de drepturile omului acum cu acordul de readmitere, de repatriere. Deci nu vor fi respectate drepturile omului uh, ale migranților și nu ar fi uh, și ale um, persoanelor acolo și nu ar fi trebuit să facem acest lucru. Am, au, au existat reforme în ultimii ani, dar acestea au fost umbrite de declarații de libertatea internetului, de violențele împotriva protestatarilor din parcul Gezi. Și vreau să reamizez și eu de copilul de 15 ani care a murit din cauza rândurilor cauzate de bombele, lacrimo, de bombele lacrimogene. Mă îngrijorează și atacurile asupra birourilor uh, uh, Partidului uh, Popular Democrat. Sper că Sper că alegerile vor fi în continuare pașnice și fără atacuri de violență cum spuneam, uh, scandalurile de corupție umbresc uh, progresele realizate, care, după mine, reprezintă o amenințare a independenței justiției. Rolul Uniunii Europene ar putea să se manifeste mai puternic dacă am avea un angajament foarte clar către un rezultat pozitiv în ceea ce privește perspectiva de aderare a Turciei. Am avea atunci o, o pârghie a dialogului mult mai puternică dacă ar fi clar că am acceptat Turcia în Uniunea Europeană dacă ar respecta criteriile de la Copenhaga. Acesta este singurul lucru care contează, iar statele membre ar trebui să aibă o atitudine limpede până la urmă cu privire la acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR. Domnul Van Orten, un minut jumătate. Uh, mulțumesc, doamnă președinte cu alegerile municipale care au loc la sfârșitul acestei luni și cu alegerile prezidențiale mai târziu în acest an, dată fiind uh, criza din uh, regiune, este un an crucial pentru Turcia și pentru relațiile Turciei cu Uniunea Europeană. Trebuie să ne întrebăm ce uh, semnal vrem să transmitem. Mulți dintre noi vrem să vedem schimbări majore în natura Uniunii Europene. Vrem să scăpăm de obsesia cu integrarea politică. În schimb, cetățenii noștri vor să se, ne concentrăm asupra creșterii economice și creșterii competitivității internaționale. Îi preocupă uh, libera circulație ca un uh, drept fără rezervă. Ei uh, Uh, preferă uh, politica NATO decât uh, cea a Uniunii Europene în domeniul apărării. Sigur, relația noastră cu Turcia este în interesul nostru să facem tot ceea ce se poate pentru ca Turcia să fie o piață liberă, o democrație seculară orientată către Occident și un aliat puternic al NATO pentru Turcia uh, nu este ușor, iar pentru cetățenii noștri nu este ușor să accepte uh, Turcia, dar trebuie să abordăm chestiunile așa cum trebuie, inclusiv cu o perioadă de tranziție. Să transmitem uh, semnale pozitive Uh, Turciei să dăm o nouă, un nou imbolt negocierilor, să sporim asistența umanitară uh, refugiaților de la zonele de frontiere și să susținem reunificarea cu Cipru. Aceasta este însă uh, o, un demers care trebuie să aibă loc de ambele părți și cred că președinția Elena și Consiliul ar putea să ajute în acest domeniu. Mulțumesc. Există un cartonaș albastru. Ați putea fi de acord cu următoarea propunere? Facem din Uniunea Europeană o entitate mai flexibilă în care, de exemplu, Regatul uh, Unit uh, poate să aibă o relație mai largă, mai flexibilă uh, față de statele care își doresc atât de mult această uniune politică, iar Turcia ar, fi, ar avea același tip de relație. Turcia ar fi la același nivel cu Regatul Unit și ne-ar bucura că cei care uh, vor această uniune politică să o și poată continua. V-ar conveni o astfel de propunere? Micro. I think you're absolutely right. I think this is... Cred că aveți dreptate. Este același cam aceeași formulare pe care am dorit să o vedem. Nu vrem o Europa cu două viteze pentru că mai repede sună mai bine decât mai încet. Vrem uh, ca Europa uh, să fie o Europa a la carte cu Regatul Unit uh, care să fie în centrul Uniunii Europene, dar care să nu se implice în zonele unde dorim o integrare mai mare. Și pe această bază ar fi mai ușor pentru Turcia să devină membru. Președinta, mulțumesc. Pentru GUE, Alge Gheorghiu, 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Este o provocare să iei cuvântul pe domnul Van Orden, care, care este cel mai priceput ambasador al Turciei la PP. Din potrivă, noi considerăm că evenimentele din Turcia ar trebui să ne îngrijoreze, fiindcă ce se întâmplă în Turcia la ora actuală ar putea să ducă Turcia înapoi. Iar uh, și nu ne putem permite să permitem alunecarea Turciei în evul mediu mai ales pentru cei mai vulnerabili. Trebuie să fim obiectivi în ceea ce privește evaluarea țării și a angajamentelor sale. Aș vrea să, fal- să te felicit raportul, bineînțeles, e loc de mai bine pentru noi. Ar fi... Nu ar fi nimerit uh, să să deschidem, să ducem mai departe deschiderea capitolului 15, 20 și 24 în contextul în care uh, Turcia nu, uh, nu aplică protocolul semnat deja în ceea ce privește Ciprul, de pildă, și nu recunoaște drepturile suverane ale acestuia. Um, asta, puterea celui mai uh, dreptul cel mai puternic a fost, cel care a, a fost ceea ce a creat situația cu uh, Ciprul uh, și, uh, într-adevăr, trebuie să se ajungă la o soluție, fiindcă noi suferim de pe urma ocupației. Ne așteptăm ca Uniunea Europeană să dea dovadă de solidaritate și să găsească o soluție pentru problema Cipru, Ciprului, care să ne permită să să locuim uh, pe o insulă unificată, demilitarizată. Avem nevoie de încredere din partea uh, Turciei. Nu putem să permitem comerț uh, direct cu părțile ocupate. Rezoluția privind 550, 550 privind Famagusta și a, a, a eliminării ocupării uh, insulei. Asta ne dorim. Mulțumesc, domnul Salavrahos, minut și jumătate. Mulțumesc. Și eu aș dori Aș Și eu aș dori să susțin acest raport, o continuare a rapoartelor anterioare, prezintă situația din țară. Este o continuare, deci, a rapoartelor anterioare, mai ales uh, părțile comune. Sigur, Turcia este o țară importantă în Orientul Mijlociu. Totuși este foarte departe de valorile și standardele europene. Așa cum pe bună dreptate subliniază raportorul uh, în raport. Situația în Turcia este foarte îngrijorătoare. Avem uh, scandaluri, uh, corupție, există probleme cu respectarea drepturilor fundamentale și cu separația puterilor. Avem un exemplu recent cu cenzurarea internetului și competențele suplimentare acordate serviciilor secrete. Turcia nu a semnat acorduri uh, internaționale, cum ar fi un clos, uh, nu au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și protocolul suplimentar. Există uh, încă amenințarea unui casus belli cu uh, Grecia uh, și Turcia nu respectă drepturile statelor membre. Toate aceste detalii sunt creitoare. În 2013 uh, uh, s-au dat 900 uh, de milioane Turciei ca ajutor de preaderare. Uh, discuțiile diplomatice uh, pot să uh, întârzie lucrurile. Trebuie să fim foarte clari în ceea ce spunem. Re, îi rog pe membrii să-și respecte uh, timpul de vorbire. Domnul Lize. Nu, îmi cer scuze, spune președinta. Doamna Stassen pentru neînscriși. Mulțumesc, doamna președinte. Ca de obicei, raportul de progres nu este suficient de clar. Lipsește concluzia. Turcia nu face parte din Europa și nici nu trebuie să adere la Uniunea Europeană. Lucrurile merg uh, rău în această uh, în această țară în care sistemul este foarte represiv se uh, încalcă libertatea de exprimare, iar uh, faptul că noi discutăm despre asta nu poate schimba nimic. Într-o astfel de situație, Consiliul ar trebui să uh, recomande întreruperea negocierilor. Re întrebarea retorică este de ce nu își respectă Comisia obligația. Comisia uh, Uh, ignoră tot ce stă în calea uh, iubitului proiect uh, pentru Turcia. Însă, avem de-a face acum cu o Turcie represivă, islamistă, care nu are voie niciodată să intre în Uniunea Europeană. Și cred că alegătorii mă vor susține în mai. Mulțumesc, domnul Lize, cu minut și jumătate. panie Mulțumesc. Ah, domnule comisar, domnule ministru, eu cuvântul în calitate de european și cetățean polonez. De ce spun cetățean polonez? E bine, fiindcă anul acesta Polonia și Turcia sărbătoresc 600 de ani de la începerea relațiilor diplomatice. Relațiile între Polonia și Turcia au fost întotdeauna foarte bune. Turcia a fost singura țară care a refuzat să recunoască uh, divizarea Poloniei în secolul XVIII și în uh, timpul celor de-al doilea război mondial a ocrotit uh, ambasada poloneză împotriva naziștilor. Deci avem relații foarte bune cu Turcia de-a lungul istoriei. Am avut relații foarte bune cu Turcia de-a lungul istoriei. Iar aici am dori să cerem turcii să ia, să întreprindă acțiunile necesare pentru a pentru a respecta toate angajamentele care revin unui, unei țări candidat. Ca orice țară candidat, Turcia trebuie să respecte criteriile de la Copenhaga. Trebuie să dea dovadă de faptul că respectă toate valorile europene, democrația, statul de drept și drepturile omului. Trebuie să dea dovadă de uh, faptul că luptă împotriva corupției și Turcia trebuie să se concentreze asupra tuturor reformelor necesare pentru a grăbi procesul de aderare, mai ales asupra reformei, reformei justiției. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul domnul Howitt, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu deplâng moartea lui Birkin Elvin, care uh, se ducea să cumpere o pâine și uh, a fost uh, omorât uh, în legătură cu protestele din Parcul Ghetti. A murit astăzi la vârsta de 15 ani. Uh, acest uh, protest este conform lui Amnesty International o demonstrație împotriva încălcării drepturilor omului. Mai bine de 50 de lucrători au fost arestați uh, pentru că uh, sunt membri ai uh, sindicatului, ai Confederației Sindicale. Îmi exprim îngrijorarea în legătură cu propunerile de a bloca Uh, accesul la uh, Facebook, care înseamnă o încălcare a dreptului la exprimare. Noua lege în ceea ce privește Consiliul Înalților uh, Judecători și uh, parchetul dă o, un control mai mare asupra sistemului judecătoresc. Turcia poate să uh, fie în condiții mai bune. Domnul Daf, un minut și 30. President. Doamnă președinte, criza statului turc se aprofundează. Și asta nu numai din cauza um, prăpastiei ce se iscă între prim-ministrul Erdogan și domnul Gülen. Raportul Parlamentului trebuie să se refere la aceste aspecte ale crizei. Domnul Füle vorbește despre îngrijorări grave, însă trebuie să spun cu mare regret că aceste îngrijorări sunt atât de grave încât Turcia nu mai uh, îndeplinește în mod suficient criteriile de la Copenhaga. În toamnă va, vom avea un nou parlament și o nouă comisie care vor fi obligate să ia în considerare dacă acest proces de aderare prelungit și frustrant este în continuare plauzibil. va trebui să își pună întrebările, întrebarea dacă nu poate uh, fi avută în vedere o uh, calitate, un statut alternativ de membru și nu un uh, statut de membru cu drepturi de pline, care poate ar fi mult mai convenabil atât pentru Turcia cât și pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! un minut. Mulțumesc, domnul un minut. mevrouw de voorzitter. 18 april 2007 was een zwart... Pe 18 aprilie 2007, aceasta a fost o zi neagră pentru comunitatea protestantă din Turcia, fiindcă pe acea dată cinci tineri turci au fost au căzut victime ce scuze, trei creștini au fost uciși de cinci indivizi fără scrupule. Și până și în ziua de astăzi, mica comunitate protestantă din Turcia este într-o stare de șoc. Fiindcă, iată, săptămâna trecută o nouă lege le-a permit acestor cinci criminali să fie liberați din închisoare. Vă închipuiți, deci, că care este starea de șoc a comunității protestante în Turcia. În timpul procesului, acești criminali au amenințat membrii ai familiei victimelor, au amenințat pe avocați, masalii, și acum, iată, sunt în libertate. Protestanții turci se tem pentru viața lor și am o, o scrisoare deschisă de la ei aici cum rămâne cu statul de drept în Turcia? Iată de ce vă rog din suflet, domnule comisar, să discutați acest lucru cu autoritățile turce, să solicitați bunul mers al justiției. Procurorul procuror a cerut, a cerut uh, închisoare pe viață pentru acești oameni și iată acum sunt în libertate. Nu pot să înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva. Ca președinte al delegației pentru Israel vreau să Vorbesc și despre antisemitismul manifestat de mass media turcă. Vă rog să discutați despre acest lucru cu autoritățile turce, fiindcă este inacceptabil. Este, nu, se, nu putem tolera acest lucru din partea unei țări candidate la Uniunea Europeană. Nu putem să păstrăm tăcerea asupra acestui lucru. Vă mulțumesc. Onorevole Stadler. Mulțumesc, domnul Stadler, un minut. Aș dori să reiau ceea ce a spus domnul Belder unii s-au gândit la tânărul uh, turc care a murit. Eu aș dori să uh, comemorăm moartea uh, protestantului german. Este unul dintre cei trei pe care uh, i-a numit colegul Belder. Au fost torturați uh, ore întregi și apoi uh, li s-a tăiat beregata. O, uh, infracțiune, o crimă îngrozitoare, iar ucigașii sunt liberi. Ace- aceștia sunt oamenii pe care îi dorim în Uniunea Europeană? Felicitări! Turcia permite tot. Situația s-a, de, s-a înrăutățit de la ultima dezbatere referitoare la uh, Turcia, cu această lege referitoare la justiție, la inter, legile la internet. Lucrurile se, înrăutățesc, se înrăutățesc și noi acceptăm tot. Dacă s-ar întâmpla asta în, în Rusia, toată lumea ar protesta, însă în Turcia nu se întâmplă acest lucru. De ce? Uh, pentru că suntem subjugați de interesele strategice și economice. Aceasta este morala Uniunii Europene. Întotdeauna depinde cine face ce face. Turcia nu aparține de Europa, nu va aparține niciodată de Europa și pot să vă garantez că austriecii uh, vor respinge această uh, aderare la un referendum. Vă mulțumim. Domnul Milan Mon, un minut și jumătate. Doy la enhorabuena bună, Ria Omen, digo, por su informe. Aș vrea să uh, felicit pentru acest raport uh, echilibrat în legătură cu procesul de aderare al Turciei. Așa cum s-a spus, e un proces uh, complex. Au avut loc reforme importante, în special uh, economice. Turcia trebuie să nu dea înapoi și să continue pe drumul reformei, să asigure independența tribunalelor, instanțelor să respecte statul de drept. Turcii trebuie să fie conștienți uh, de aceste cerințe în momente delicate cum sunt uh, acestea pe care le trăim. Cred că uh, și dumneavoastră, doamna comisar, trebuie să fiți mulțumită de deschiderea dosarului privind drepturile fundamentale și justiția pe plan intern. Acestea sunt chestiuni fundamentale. Pe de altă parte, Cred că acordul de revizuire uh, este un uh, lucru bun. Uh, Turcia joacă un rol important în fluxul migrator prin poziția sa geografică trebuie să se coordoneze cu Uniunea Europeană în relația sa cu terțe țări și asta se întâmplă acum. Uniunea Europeană Uh, este într-un uh, moment uh, european. Uitați-vă războiul din Siria, situația din Ucraina. Poziția geografică a Turciei și legăturile sale cu țările musulmane ar trebui să facă din ea un aliat cu care să discutăm, mai ales ca politică privind vecinii. Președinta, mulțumesc, doamna Copa. Mulțumesc. La șapte dimineața, în ziua în care vorbim despre viitorul european al Turciei, un băiat de 15 ani a murit într-un spital în Istanbul. A fost uh, lovit de o bombă uh, lacrimogenă în parcul Ghezi. Nu participa la demonstrație, mergea la brutărie. A petrecut 9 luni în comă Uh, și apoi a decedat. Uh, a fost unul dintre mai mulți uh, morți în urma protestelor de la Gezi Park și responsabilii nu vor fi niciodată pedepsiți. Să nu uităm evenimentele din parcul Gezi la Parlamentul European. Ei solicitau accesibilitate, transparență, democrație și nu au primit niciun răspuns. Situația drepturilor omului se înrăutățește. Domnul Erdogan este suspectat de corupție ceea ce înseamnă că uh, represiunea din partea statului devine din ce în ce mai dură. Moartea tragică a acestui tânăr ne face să ne unim vocile pentru a solicita mai multă democrație în Turcia și un, să punem capăt violenței uh, polițienești, uh, nu numai în Turcia, ci și în întreaga Uniune Europene. Vă mulțumesc, The Earl of Dartmouth, un minut. Geographically, din punct de vedere geografic, Turcia este în Asia în proporție de dar atitudinea guvernului uh, turc o duce chiar în uh, Orientul Mijlociu. Asemenea, uh, ce se întâmplă în Cuba, se dorește îngrădirea internetului. Ministrul de Justiție numește judecătorii și, și procurorii. La ora actuală, 40 de jurnaliști sunt în închisoare în Turcia. Dar Comisia, domnul comisar, a spus că a vorbit cu turcii despre asta și că uh, și e limpede că nu se ține seama de comisie. În Turcia, mass media, societatea civilă și justiția sunt încătușate. Nu s-a mai văzut așa ceva într-o democrație. Turcia nu aderă la valorile uh, occidentale. Și Turcia ar trebui să fie considerată prea mare, prea săracă, prea diferită, prea autoritară, pentru a putea să devină membra a Uniunii Europene. Este deprimant faptul că uh, partidele politice din Marea Britanie uh, doresc din toată inima ca Turcia să adere la Uniunea Europeană. Și dumneavoastră și partidele politice din Marea Britanie ar trebui să gândească la de două ori la asta. Vă mulțumesc, domnul Stoianov, un minut. Ce progres, dragi colegi? Turcia uh, recunoaște genocidul împotriva armenilor, a vărsat, uh, a transferat uh, compensații pentru refugiații din 1913, i-a pus în libertate pe jurnaliști, a ratificat acordul de readmisie și acum să trecem la lucrurile pozitive. Dacă oare Turcia a înăbușit protestele? Da, prin forțele de poliție. Cu ce se deosebește uh, Erdogan de alți tirani? Turcia a făcut ceva pentru a uh, suprima violențele împotriva creștinilor? Negocierile cu Turcia ar trebui să fie întrerupte uh, imediat Turcia să nu intre în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Doamna Danacu. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat, uh, l-am ascultat pe comisar și pe reprezentantul Consili Consiliului cu atenție. Acest raport conține câteva puncte pozitive Însă, multe dintre aceste elemente sunt uh, în contradicție cu realitatea acum. Nu există o stabilitate politică, în plus, etica guvernului este pusă sub semnul întrebării. Uh, demonstrațiile din uh, parcul Ghezi, moartea mai multor persoane, jurnaliștii care sunt în închisoare, sistemul judiciar în general, sunt toate elemente pe care le punem sub semnul întrebării. Să presupunem că toate acestea se cauz- sunt cauzate de anumite tulburări, însă sunt toate cauzate de guvern. De exemplu, uh, recunoașterea protocolului de la Ankara, recunoașterea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Toate acestea ar însemna o coerență cu intențiile Turciei. Mai crede cineva că Turcia vrea să fie uh, în Uniunea Europeană? Cred că nimeni nu mai crede asta. Credem că Turcia dorește să intre în Uniunea Europeană fără să schimbe nimic. Este o mare decizie politică și va trebui să fie o decizie luată în termeni politici. Efortul de a se apropia de Uniunea Europeană ajută Turcia să îmbunătățească lucrurile. Dar mai degrabă la suprafață, pentru că în ceea ce privește conținutul, ne întrebăm dacă Turcia chiar vrea să adere. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Sofocleos, un minut. Turcia aruncă în închisoare jurnaliști. Turcia încătușează mass media. Oamenii uh, sunt uh, supuși represalilor. Iată, mor din cauza lui Erdogan. A murit un copil de 15 ani. Asta zi de zi, uh, toate aceste lucruri sunt antieuropene, amenință Uniunea Europeană, nu respectă legislațiile internaționale și rezoluțiile ONU, nu recunoaște Republica Cipru, nu uh, nu uh, pune umărul la rezolvarea problemei Ciprului. Raportul nu este echilibrat și nu face decât să, să registreze evenimente. Nu vorbește despre problemele principale și nu nu face nicio propunere care să îmbunătățească democrația țării și care să meargă în direcția aspirațiilor europene ale turcilor a venit vremea ca Uniunea Europeană să reacționeze. Nu trebuie să deschidem capitolele 15, 23 și 24. A venit momentul să transmitem un mesaj clar că Uniunea Europeană are un glas care trebuie să facă auzit și îl va face auzit. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Binev. Un minut. Mulțumesc. Uh, domnule comisar, domnul Curculas, sute de mii Uh, de cetățeni au uh, declarat că nu există democrație în Turcia. Drepturile sunt încălcate, inclusiv dreptul de asociere și dreptul de uh, exprimare liberă a mass-mediei. Guvernul Uh, se amestecă în funcționarea uh, sistemului judiciar. Turcia încalcă suveranitatea Bulgariei folosind uh, marea minoritate musulmană din țara noastră pentru a-și pune în aplicare strategia sa, o politică a statului turc care vrea să recupereze fostele teritorii otomane care depind spiritual de Turcia. Cred că Turcia nu va avea loc în Uniunea Europeană până când nu realizează uh, reforme profunde în sistemul său constituțional și politic. Trebuie să aibă o politică de bună vecinătate cu Bulgaria, Grecia și Ciprul. Mulțumesc, președinta. Mulțumesc. Doamna Teocarus, un minut 30. Mulțumesc, domnul președinte domnule comisar, ne-ați uh, rugat să îi credem pe turci, însă ceea ce avem acum în Turcia este o revoltă generalizată. La știri, prezentatorii poartă haine negre și avem uh, submarine uh, turce și două fregate turcești care uh, sunt în zona Ciprului. Deci eu nu prea cred Cipru, uh, turcii. Pe de altă parte am fost uh, încurajată de ceea ce a spus domnul comisar, că Ciprul este cea cel mai mare obstacol în calea um, Turciei către Europa. Însă, ar trebui să știți că problema Ciprului este una de invazie și ocupare, nu este o problemă bilaterală. Noi ne-am așteptat de la Parlamentul European la un cadru pentru soluționarea pro, uh, problemei Ciprului. Și acest cadru ar fi valorile europene, drepturile fundamentale, cum au făcut PP-ul uh, la Dublin. Însă, dragi colegi de la PP, Ceea ce propuneți este un cadru care poate fi uh, interpretat oricum. Și asta oferă Turciei mână liberă pentru a se uh, in, pentru a influența economia cipriotă. Raportul nu are nici un contact cu realitatea, la fel ca și această dezbatere. Mulțumesc, doamna Boscur. Oui. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, cei care am urmărit îndeaproape evoluția din Turcia de ani de zile, Uh, am auzit că era vorba de o amenințare la adresa democrației în Turcia și care erau, răspunză, care erau răspunzători de uh, lovitura de stat uh, a trebuit să fie condamnați. Acum se spune că era o conspirație și ne bucură că au fost uh, eliberați jurnaliștii și alții și cei care au fost deținuți ani de zile, dar cei care sunt suspectați de uciderea membrilor Consiliului de Stat și a misionarilor creștini au fost și ei eliberați. Iată, acesta este doar un exemplu. Uh, prietenii dușmanii se schimbă. Nu mai știm ce să credem deja. Adevărul se schimbă și el în funcție de ce ziar citești. Poporul turc uh, își pierde încrederea în statul de drept și de democrație, care uh, sunt valori ale Uniunii Europene principale. Turcia ar trebui să se întoarcă pe, pe calea reformelor și să ia toate măsurile necesare pentru a reda încrederea în independența justiției și să, așa fel încât poporul turc să-și recapete încrederea în justiție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, un minut și jumătate pentru domnul Stier gospođo predsjednice u prvom redu želim čestitati izvjestiteljici. doamnă președinte în primul rând vreau să o uh, felicit pe raportoare pentru un raport echilibrat. Turcia este o țară importantă pentru Uniunea Europeană, mai ales pentru țări cum este Croația, dată fiind poziția uh, sa. De aceea contează foarte mult în arhitectura de pace în regiune. Turcia s-a dovedit uh, a fi așa atunci când a jucat un rol constructiv uh, uh, în, încetarea conflictului din Bosnia-Herzegovina. Însă deseori auzim voci din partea conducerii turce care merg într-o altă direcție simți că doresc să își lărgească sfera de influență la fostul Imperiu Otoman. Ați auzit ce a spus uh, uh, domnul Erdogan în legătură cu victoria sa în alegeri, cât de importantă este acesta. Nu este genul de discurs pe care îl dorim nu vorbim uh, despre uh, vechile fiefuri, ci vorbim despre democrație. Turcia trebuie să accepte standardele europene. De aceea salut faptul că Turcia este invitată să-și alinieze politica față de Bosnia-Herzegovina cu politica promovată de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Pani doamnă Turcia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Uniunii Europene în uh, Est. Turcia face parte din NATO. De ani de zile, Turcia încearcă să adere la Uniunea Europeană. Negocierile de aderare sunt în curs. Și în timp ce negociem, putem schimba lucruri. De aceea doresc să subliniez faptul că pe subiecte precum libertățile fundamentale și drepturile fundamentale se pot face multe progrese. Însă, trebuie să uh, recunoaștem și progresele, mai ales în ceea ce privește minoritățile. Nu vorbesc numai despre minoritatea curdă, ci și despre uh, curzii irachieni. Însă, trebuie să ne exprimăm îngrijorările referitor la libertatea de exprimare, la faptul că sunt închiși jurnaliști, um, că opoziția este reprimată. Fără a aborda aceste elemente, Turcia nici măcar nu poate să se gândească să adere la Uniunea Europeană. Același lucru este valabil și pentru criza cipriotă. Am auzit um, și um, informații referitor la cenzurarea internetului. Poate că prim-ministrul va renunța la această uh, măsură. Ar fi o pas în direcția cea bună. Eu cred că în continuare ar trebui să dialogăm cu Turcia pentru că este un partener important pentru noi toți, mai ales în aceste momente de criză inclusiv uh, criza din Ucraina. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Peterle, un minut și jumătate resnično bom obžaloval če bo to zadnje poročilo naše kolegice ria oomen ruijten aș dori să i mulțumesc raportoarei pentru acest raport. ne am obișnuit deja cu standardul înalt de calitate al aceste, al doamnei Omen Reuter și mulțumesc pentru uh, faptul că acest raport este echilibrat. El recunoaște elementele pozitive, dar și critică acolo unde este nevoie. Am să fac câteva observații de ordin, ordin general. Acest proces de negociere are loc într-un context foarte complex uh, în Uniunea Europeană, în Turcia și în întreaga regiune dincolo de diferențe, putem constata că uh, procesul de negociere a dus la reforme și că a deschis dezbateri uh, asupra unor subiecte necesare pentru uh, pro progresul în procesul de negociere. Aș dori să menționez pachetul democratic, chiar dacă consider că există unele lipsuri. Chiar dacă este un raport pentru anul 2013, aș dori să spun că s-a codificat al cincelea pachet de justiție și s-au uh, luat măsuri pentru uh, împiedicarea încălcării drepturilor din Convenția drepturilor fundamentale. Din păcate, există Um, o viziune diferită referitoare la separarea puterilor în stat, la cum este definită o, consp- o, definită o conspirație de altfel. Dacă am ajunge la un acord aici, am face și mai mari progrese. Mulțumesc. Grazie, ora do la parola agli oratori che l'hanno chiesta con... Mulțumesc. Dau acum cuvântul celor care au solicitat să intervină în procedura intervențiilor spontane. Doamna Corhola, un minut. Kiitoksia arvoisa puhemies saimme tänään kuulla että gezi mielenosoitus. doamnă președinte astăzi am aflat uh, că s-a înregistrat o nouă victimă. Iată, a murit uh, adolescentul de 15 ani în urma rănilor uh, cauzate de bomba lacrimogenă în urma evenimentelor din parcul Gezi. În raportul privind progresul Turciei se vorbește despre anul 2013, ce s-a întâmplat în Ghețin. La Ghețin nu este decât o parte a evenimentului din 2013, însă dorim ca acest lucru să nu fie ă, dat uitării. Un alt lucru care mă îngrijorează îl reprezintă declarațiile prim-ministru Erdogan, care spune că nu-și va ține promisiunea de a nu ă, de a nu candida pentru un al patrulea mandat. Se pare că nu-și va mai respecta această profesiune. Am scris foarte mult despre boala de 10 ani. E vorba de faptul că uh, puterea îi îmbolnăvește pe oameni și cred că că Erdogan trebuie să renunțe la putere. Acest lucru ar fi foarte bun pentru Turcia. Mulțumesc, domnul Danjean. Doamnă președintă, găsesc că dezbaterea din această seară este oarecum suprarealistă. realistă pentru că este balul ipocriților la care asistăm. Tot ce auzim de o oră sunt uh, evaluări negative în legătură cu situația actuală din Turcia. Politică, judiciară, a afacerilor, educației, respectul minorităților religioase, totul este negativ. Dar ce ni se propune în raport și ce ne propune Comisia să deschidem mai multe capitole de negociere. Această iluzie că prin deschiderea de noi capitole vom uh, influența în mod semnificativ cursul lucrurilor uh, este greșită. Este un dialog politic uh, mult mai exigent pe care trebuie să-l avem cu Turcia, care este un mare partener, însă deschiderea uh, Uh, de noi capitole nu face decât să recompenseze Turcia care face uh, greșeli. Uh, turcii cer deschiderea capitolului 23, dar acest parlament nu este ales de turci și pentru turci. Este ales pentru cetățenii europeni și nu, sunt de, nu cred că cetățenii doresc urmarea acestei uh, căi. Mulțumesc. Uh, doamna Lupceva. Sedatel, gospodin Comisar Discutirăm... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Discutăm un raport care se referă la așteptările Uniunii Europene față de Turcia. Sunt foarte îngrijorată de faptul că la Bruxelles partea turcă își exprimă angajamentul în ceea ce privește bună vecinătate, dar politicienii turci, în același timp, transmit mesaje care subminează suveranitatea statelor independente. de lucruri reprezintă o realitate. Raportul invită, cere Turciei să-și repete angajamentele asumate la nivel internațional. Acest lucru este foarte important, fiindcă Turcia, în continuare, nu respectă angajamentele asumate față de Bulgaria, în conformitate cu, cu acordul de la Ankara, în ceea ce privește indemnizațiile uh, oferite uh, refugiaților bulgari din uh, regiunea Tracia. În ceea ce privește uh, față de anul 2008, s-au înregistrat progrese iar în acest sens, iar această lacună trebuie să fie să fie eliminată, iar Parlamentul European trebuie să ocrotească drepturile cetățenilor europeni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pițula. Turska este în partener. Domnul Pițula. Turcia este un partener special al Uniunii Europene, de aceea cred că negocierile trebuie să continue uh, indiferent de cât vor dura aceste negocieri. Situația negocierilor este corectă pentru că toate țările au beneficiat de aceeași cerințe în timpul negocierilor. 9 ani de la deschiderea negocierilor, uh, rezultatele sunt uh, destul de puține. E vorba de problema securității, a energiei, a uh, comerțul în momentul de față, mai bine de jumătate de milion de refugiați uh, se găsesc, uh, sârbi se găsesc în Turcia. Trebuie să nu pierdem din vedere chestiunea Ciprului pentru uh, a evita izolarea ciprioților turci și să facilităm regimul vizelor. Președinta, mulțumesc. Doamna Papadopoulou όσον και αν επιχειρείται από ενοχοποιητές. Poate că se înfrumusețează, se încearcă înfrumusețarea Turciei, dar evenimentele arată foarte clar situația. Nu sunt respectate criteriile de la Copenhaga, drepturile omului, atacuri, violență. În acest raport nu se aduc decât laude, nu se vorbește despre sancțiuni. Uh, se cere deschiderea capitolelor de negociere fără să se uh, ceară aplicarea protocolului de la Ankara, fără să se fi semnat uh, tratatul de la UNCLOS și fără să se fi pus capăt ocupării Ciprului. Deci, lăsăm la o parte amenințările pe care le aduce Turcia Ciprului și faptul că navele turcești sunt în apele noastre teritoriale. Uh, au pus mâna pe Famagusta. Și în loc să se aplice rezoluția 550, duc mai departe colonizarea ilegală a teritoriului, eh, încalcă drepturile omului și amenință Republica Cipru. Turcia încalcă legislația internațională, domnule comisar Fule. Cu toate acestea scapă nepedepsită. Asta este o insultă față de achiul comunitar și față de principiile pe care uh, ar trebui să le ocrotim. Din păcate, Uniunea Europeană nu face decât cadouri Turciei, în loc să o pedepsească pentru comportamentul său. Și a venit vremea să înțelegem acest lucru. Mulțumesc, domnul Balbetia. Merci, madame la Mulțumesc, uh, doamna Uh, președinte. Vreau să subliniez câteva aspecte importante. Sunt aspecte semnalate în uh, text. Chestiunea curdă. Turcia nu a rezolvat în mod democratic conflictul cu curzii. Au fost mari așteptări din partea populației. Iată de ce trebuie să uh, încurajăm procesul de pace între PKK și celelalte partide. Trebuie să respectăm compromisul. PKK-ul trebuie să lase armele deoparte și să uh, aibă demersuri democratice. Uh, trebuie uh, să se respecte dreptul de a învăța în limba maternă a curzilor. De asemenea, trebuie să se înlăture pragul electoral ini mi se da e se jo neko vrijeme voditi rasprava da li je Turskoj mjesto u Europskoj uniji. Dezbaterea referitoare la locul Turciei în Uniunea Europeană va continua însă. Clar este că Uniunea Europeană și Turcia trebuie să coopereze. Turcia este vecinul nostru, este aliatul nostru la NATO și milioane de persoane de origine turcă Uh, se bucură de beneficiile uh, Uniunii Europene. Însă aș dori să mă refer la un alt element. Legăturile între Uniunea Europeană și Turcia prevăd, implică o responsabilitate de ambele părți. Dați-mi voie să mă refer la un singur element. Traficul de droguri, mai ales uh, cel de heroină din Afganistan. Europa um, are greutăți în lupta împotriva acestui trafic și uh, Turcia joacă un rol esențial în combaterea lui. Cooperarea cu Turcia trebuie să continue, trebuie să neutralizăm această rută de uh, trafic. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta încheiem procedura intervențiilor spontane. Are cuvântul domnul comisar Füle. <clears throat> Uh, uh, doamnă președinte stimați membri ai parlamentului european în ceea ce privește turcia am întotdeauna pregătită o declarație bună, dar nu o folosesc niciodată, fiindcă dezbaterea la sfârșitul care ar trebui să fac declarația, mă face tot timpul să mă gândesc care este cea mai bună reacție pe care aș putea să o am față de gama variată de păreri exprimate. Dați fiindcă sunt uh, ultimele comentarii pe care le va face în acest mandat uh, privind Turcia și în funcția mea de comisar, dați-mi voie să vă, să vă spun câteva lucruri, să zicem, mai personale, trei la număr. În primul rând, Există o singură cale de a deveni membru al Uniunii Europene. Și anume, respectarea tuturor angajamentelor de la toate capitolele uh, de aderare. Nu există nicio derogare în ceea ce privește libertățile fundamentale, statul de drept, răspundere, separarea puterilor. Nu există perioade de interimat. Nu există scurtături care să ocolească um, acest proces bazat pe valoare unde condiționalitatea reprezintă principalul nostru instrument. Eu m-am așteptat întotdeauna de la Parlamentul European să adreseze întrebările potrivite, să mă ajute să găsesc eu răspunsurile potrivite. Dar nu mă veți ajuta pe mine sau pe succesorul meu dacă veți repeta că trebuie să fim mai fermi și, pe de-o parte, și mai restrictivi în ceea ce privește deschiderea negocierilor de aderare. fiindcă prin intermediul a negocierilor de aderare și prin, des, prin intermediul deschiderii cap, capitolelor aș putea eu să răspund celor mai uh, pertinente întrebări. Și s-a spus acest lucru deja înainte, am mai auzit acest lucru înainte, nu, nu neapărat astăzi. Și anume, vrem ca Uniunea Europeană să fie în continuare un, un jalon pentru reformele turcii sau nu? Asta este întrebarea care se pune. În al doilea rând, nu există altă cale de a soluționa problema Ciprului decât urmărirea principiilor pe care este întemeiată Uniunea Europeană. Mă bucur prin implicarea Turciei, am reușit uh, să asistăm la un progres în acest sens. Astăzi, doi negociatori s-au întâlnit în zona protejată de ONU și vor continua discuțiile vineri, pe 14 martie. Au confirmat astăzi că pe 31 martie 2014 va avea loc uh, întâlnirea liderilor. Și din al treilea rând. Un copil de 15 ani a murit astăzi. Ați despre acest lucru. După aproape 9 luni de comă. După ce a fost lovit de o bombă lacrimogen, lacrimogenă lansată de un polițist în timpul protestelor. Este un lucru foarte trist, dar ne amintește care sunt aspirațiile poporului turc. Și eu am avut și eu aceste aspirații și le voi avea în continuare. Pentru mine acestea sunt farul călăuzitor al eforturilor mele. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul ministru Curculas. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru această discuție foarte interesantă, care demonstrează clar că este important să încurajăm în continuare reformele politice și economice în Turcia. Este cea mai bună modalitate de a merge mai departe și cred că trebuie să continuăm pe această cale. În plus, așa cum se sublinează și decizia Parlamentului European, toate părțile au de câștigat din uh, câștigarea reformelor în Turcia. Prezidenția, prezidenția împotrivă, uh, îmi cer scuze, împreună cu statele membre și Comisia sunt uh, conștiente că Turcia este un partener important al Uniunii Europene iar progresele în apropierea de Uniunea Europeană sunt în interesul tuturor. Desigur, deschiderea uh, negocierilor nu este un scop în sine. Este finalul unui proces îndelungat în Turcia și Turcia știe foarte bine ce are de făcut. Turcia a stat de vorbă cu Consiliul, cu Comisia și uh, pe plan bilateral cu statele membre. Deci, ceea ce s-a întâmplat până acum este că au avut loc uh, reforme. Reforme în ceea ce privește uh, statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale, precum și respectarea obligațiilor asumate pe plan internațional. Extinderea este un proces interguvernamental, așa încât uh, progresul uh, depinde în primul rând de Turcia și nu trebuie să uităm că în cazul Turciei deschiderea și închiderea unor uh, capitole se face sub rezerva Um, concluziilor Consiliului European din uh, decembrie 2006. Aș vrea să reamintesc tuturor că ritmul negocierilor va depinde de dorința și uh, capacitatea Turciei de a merge mai departe. Și dacă vrem să facem progrese pe această cale, uh, vor trebui realizate reforme precum și vor trebui adoptate de către Turcia uh, hotărâri uh, politice curajoase. O să urmărim cu atenție acest lucru. Vreau să subliniez uh, importanța Parlamentului European în procesul politic care constituie cadrul activității noastre. voința poporului turc și a statelor uh, membre uh, sunt extrem de importante pentru ca să beneficiem uh, în continuare de susținere în acest proces istoric între Turcia și Uniunea Europeană. Președinta, mulțumesc. Am uh, primit uh, o propunere de rezoluție. Dezbaterea s-a închis. Votul va avea loc mâine la prânz, mâine miercuri la prânz.